Good morning. Bună dimineața, doamnelor și domnilor, stimați colegi. Aș dori să încep reuniunea de astăzi. L-am invitat pe profesorul Iosef Stiglitz. Bine ați venit la Parlamentul European. Domnul Iosef Stiglitz este fost profesor la Uh, Columbia și acum este uh, profesor la Columbia University. Am deosebită plăcere să să-i urez bun venit domnului profesor Iosef Stiglitz, care a primit premiul Nobel pentru economie. Vă mulțumesc pentru disponibilitate. V-am invitat în calitate de fost expert al Comisiei de Anchetă Panameză pe tema Panama Papers, și ne bucurăm foarte mult că avem ocazia acestui schimb de opinii referitor la experiența dumneavoastră în acel domeniu. V-am trimis în, uh, înainte de această reuniune o listă de întrebări și uh, ne bucurăm și suntem onorați de faptul că în timpul de sfârșitului de săptămână ați răspuns la întrebările noastre și răspunsurile au fost transmise membrilor comisiei. După prezentarea dumneavoastră, care ar fi bine să nu depășească 10 minute, am să dau cuvântul colegilor pentru întrebări și răspunsuri. Avem uh, interpretare în 14 limbi astăzi și întrebările vor fi adresate în uh, câte 5 minute, dar în principiu, dar de fapt cred că vom reduce la 3 minute. Întrebarea maxim un minut și restul timpului este dedicat răspunsului. Domnule profesor Stiglitz, aveți cuvântul. Well, thank you very much for... Mulțumesc foarte mult pentru șansa de a lua cuvântul în fața dumneavoastră. Cred că subiectul comisiei dumneavoastră este foarte important. Pentru că paradisurile fiscale bazate pe secret, asupra cărora Panama Papers au atras atenția, au un efect extrem de negativ asupra societății noastre globale, nu doar asupra economiei, ci asupra societății globale în general. E vorba de centre prin care se practică evaziunea fiscală, evitarea plă plății impozitelor, corupție, spălare de bani, prin care se finanțează foarte multe activități nocive. Și ce a făcut Panama Papers a fost să demonstreze amploarea diferitelor activități. Desigur, Știam cu toții că aceste paradisuri nu erau un lucru bun. Știam cu toții că foarte multe activități nocive se desfășoară sub paravanul secretului din paradisurile fiscale. Însă, Panama Papers au demonstrat, au scos la lumină ce se întâmpla de fapt. Aș vrea să subliniez că 80% din activitățile descrise în Panama Papers nu aveau loc în Panama, ceea ce demonstrează faptul că problema e una globală. Numele de Panama Papers a apărut în parte pentru că în limba engleză sună foarte bine această aliterație Panama Papers, ca și LuxLeaks este un nume care îți rămâne în minte. Și uh, un alt motiv a fost faptul că în centrul Panama Papers se afla un cabinet de avocatură panamez care era implicat în toate aceste activități. Era deci o verigă în acest lanț grație căruia s-au descoperit toate celelalte. Doar o firmă de avocatură, e vorba de una din cele patru, cel puțin, firme de avocatură majore și în Panama era chiar uh, una din cele mai mici firme de avocatură implicate. Să vă dați seama ce înseamnă, e vorba de o firmă mai mică, nu știm ce se întâmpla în celelalte. Vă puteți imagina nivelul celor întâmplate în aceste paradisuri fiscale. În caz că nu ați avut timp să citiți răspunsurile mele în scris, după ce au explodat Panama Papers, Panama a considerat că reputația i-a fost uh, atinsă, ceea ce era justificat, mai ales în contextul cu noriera, cu drogurile. S-a dorit uh, repararea acestei reputații. Eu speram să fie vorba de mai mult decât de uh, spălarea reputației. Speram să se petreacă o schimbare de model de afaceri. Vicepreședintele a fost trimis la New York, la Columbia, ca să mă convingă să intru în această comisie împreună cu Mark Pyth, un um, avocat din Elveția implicat în uh, campanii anticorupție de 25 de ani încoace, împreună cu OCDE. A fost de acord și el să participe. Și unul din motivele pentru care eu am acceptat să participe a fost că am considerat că Astfel vom uh, reuși să creăm un model de ce trebuie făcut. Am crezut că e vorba de un stat dispus să facă reforme, care va deveni un adevărat model pentru alte state. Și, sincer, eu îmi doream să devină un model chiar și pentru Statele Unite, printre altele, pentru că în SUA uh, se practică secretul bancar în Delaware, Nevada și în multe alte state speranța mea era că dacă voi studia un stat mic, voi reuși să obțin un model, un tipar util pentru perspectiva globală. Din păcate, chiar de la începutul deliberărilor, am spus guvernului panamez că doream să avem garanții că raportul nostru va fi transparent, că va fi făcut public desigur după o perioadă dorită de guvern, ca guvernul să aibă timp să reacționeze. Am așteptat săptămâni întregi, însă guvernul nu ne-a oferit aceste garanții. Ba chiar ni s-a spus că nu vom primi astfel de garanții și deci am considerat necesar să ne dăm demisia. Cu toate acestea, mi s-a părut că am lucrat destul de mult la aceste dosare încât să fie util să redactăm un raport care să prezinte cel puțin în rezumat ideile noastre și concluziile trase pe acest subiect. Aceasta este sursa originii, sursa raportului nostru, depășirea economiei uh, din umbră. Aș vrea să vă descriu pe scurt câteva idei centrale. În primul rând, acest tip de secret face parte din uh, aspectul întunecat al globalizării. Ascunderea banilor, fie că e vorba de spălare de bani, bani obținuți din evaziune fiscală, subminează funcționarea societății globale. Am scris acest raport pentru evenimentele politice din SUA de săptămâna trecută, însă am fost convinși că dacă nu reușim să-i convingem pe cetățenii noștri că putem să controlăm globalizarea, va apărea o reacție antiglobalizare. În opinia noastră, oricine crede că globalizarea e un lucru bun, trebuie să fie dispus să se ocupe și de partea întunecată a globalizării. Și asta e partea întunecată a globalizării. Un alt subiect pe care l-am subliniat este faptul că avem nevoie de o abordare cuprinzătoare asupra secretului. Dacă există locuri din lume în care dăinuie secretul bancar, atunci cei care doresc să beneficieze de secret pentru diferitele lor activități vor găsi acele locuri și își vor ascunde activitățile în acele centre. Așadar, e nevoie de o abordare globală cuprinzătoare cu toleranță zero, esențialmente, pentru secret. Ceea ce înseamnă că trebuie să atacăm secretul pe plan global. Spunând aceasta, cred că numai Europa poate să aibă un impact semnificativ. Unii spun că nu se poate, că e prea greu, prea complicat. Dar când am atacat uh, cultura secretului în contextul războiului împotriva terorismului, am reușit să le eliminăm. Am reușit să identificăm fluxurile de finanțare a terorismului. Ceea ce dovedește că dacă nu o facem în privința spălării de bani și altor activități, e ca ceea ce spuneam eu într-un discurs al meu. Pentru că am fost invitat uh, într-un paradis fiscal să țin uh, un discurs. Și în discursul meu le-am spus că, practic, ce fac ei este foarte nociv pentru economia globală. Nu știu de ce m-au invitat, poate au considerat că o să se simtă mai bine dacă le spun eu ce rău e ce fac. Poate a fost o experiență de purificare și după ce mă ascultau puteau să meargă înainte. Dar uh, la sfârșitul discursului, unul dintre bancheri a venit la mine și mi-a zis, nu înțelegeți modelul nostru de afaceri. Noi nu facem ce ați spus dumneavoastră. Nu ne ocupăm de bani proveniți din trafic de droguri, nici de mită, nici de corupție. Noi facem uh, doar evaziune fiscală, doar spălare de bani. Și le-am zis, dar bine, dar de unde știți? Eram curios și mi-a spus, păi pentru că i-am întrebat. E o lecție importantă. Trebuie atacat această practică la nivel cuprinzător și cred că doar Europa poate să schimbe ceva. Unul din lucrurile pe care le-am subliniat în raport este că nu doar centrele offshore sunt implicate în asemenea activități, ci și centrele onshore în SUA și în Europa. De aceea e foarte important ca și SUA și Europa să atace această problemă. Și, ca reacție la Panama Papers, guvernul american a început să facă ceva. A existat o reacție a trezoreriei SUA ca reacție la Panama Papers. S-au uh, ocupat de uh, chestiunea proprietății efective. O să revin mai târziu. Dar cel puțin a existat o reacție. Nu sper că așa ceva va continua în administrația viitoare, pentru că Trump este un om care evită plata impozitelor. Când președintele este un evazionist, când e evazionistul șef, e greu să mai ai încredere în privința viitorului, dar de aceea e și mai important ca Europa să preia leadership-ul în acest domeniu, pentru că altfel riscă să dispară. Un alt lucru pe care l-am subliniat în raport este că vorbim de mult mai mult decât de piețele financiare. S-a pus mult accentul pe bănci, Băncile au jucat într-adevăr un rol foarte negativ în multe din aceste activități, unele au fost chiar penalizate, însă băncile au fost suficient de controlate și majoritatea s-au reformat. Nu spun că s-au reformat cu entuziasm, dar uh, au fost obligate să reacționeze. Însă mai sunt mulți alți actori, o industrie întreagă de servicii în slujba secretului și e vorba mai ales de avocați. Firma de avocatură de la care a pornit uh, această, acest șir de informații e un astfel de exemplu și am uh, propus măsuri foarte puternice în raportul nostru pentru a trata aceste firme. Unul din lucrurile pe care le-am mai subliniat este că în multe cazuri țările semnează acorduri. Cum că vor fi deschiși, transparenți, că vor aplica schimbul automat de informații fiscale și o seamă de alte lucruri. Semnând astfel de acorduri, toată lumea merge liniștită acasă doar că nu ar trebui să o facă, deoarece punerea în aplicare a astfel de acorduri este esențială. Țările știu că pot să semnezi orice acord, dar dacă nu îl pui în aplicare, firește, nimic nu se va întâmpla. Și în multe din aceste țări, așa cum vă imaginați, uh, justiția nu va pune în aplicare cu fermitate astfel de acorduri de capul ei. Deci, de ce este nevoie? Ei bine, de o punere în aplicare la nivel internațional. Nu e de ajuns ca țările să cadă de acord, ci toată lumea trebuie să se canalizeze pe punerea în aplicare a acestor acorduri. Există multe detalii în raportul nostru asupra consecințelor, principiilor care uh, pot uh, sta la baza combaterii economiei din umbră, economiei subterane. Și dacă ar fi să semnalez un lucru care poate realmente face diferența, ar fi tema acțiunilor la purtător emise de corporații. Bearer shares cei care derulează activități ilicite au învățat că dacă uh, instalezi un lanț întreg de firme, de corporații secrete, uh, corporația A, care e proprietara corporației secrete, B, care la rândul e uh, proprietara uh, corporației C, tot secrete, nimeni nu va mai da de urma uh, proprietarului efectiv. Deci este practic vorba de o rețea extrem de complexă și este foarte dificil pentru autorități să penetreze o astfel de, de rețea. Iată de ce noi spunem că e nevoie de de registre publice care să poată fi consultate, în care să figureze Uh, proprietarul efectiv, oameni în carne și oase care sunt proprietarii ultimi și nu toate aceste corporații fantomă. Iată elementul esențial. Și motivul pentru care uh, un astfel de registru să fie public e ca nu doar autoritățile, dar și mass media să poată afla la un moment dat cine e angajat în ce tip de activități. Și nu vorbesc doar de activități ilicite care utilizează o astfel de rețea complexă de firme. Multe dintre multinaționalele pe care le știm cu toții au sute de uh, filiale sau de companii subsidiare. De ce au nevoie de astfel de filiale? Ce fac aceste uh, multinaționale? Și suspiciunea e clară. Încearcă să evite plătirea impozitelor încearcă să se protejeze bună oară de uh, responsabilitatea limitată, de, de exemplu, dacă au un comportament uh, neadecvat, indiferent cum ar fi, nimic nu e mai presus de lege. Trebuie să ne reamintim că nu vorbim doar de activități ilicite eh, care sunt implicate în aceste rețele complexe de secretizare, dar și corporații cât se poate de respectabile, multinaționale din Statele Unite sau din Europa. Iată de ce activitatea Comisiei dumneavoastră parlamentare e deosebit de importantă, în special în contextul uh, ultimelor evenimente politice din Statele Unite. Este important ca dumneavoastră să uh, preluați responsabilitatea de a expune uh, aceste paradisuri fiscale și să vă asigurați că ele nu își vor putea uh, juca în continuare rolul de a submina societatea globală în felul în care au făcut-o până acum. Mulțumim foarte mult, domnule profesor Stiglitz, pentru această uh, introducere liberă și mă uit la ceas și aș dori acum să deschid dezbaterea noastră cu uh, membrii Comisiei PANA, începând cu cei doi coraportori. Iepe Cofod și domnul Iacek. Iepe, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim pentru această excelentă prezentare. Am trei întrebări concrete. 1. Răspunsurile dumneavoastră scrise ne spuneți că secretul trebuie să fie atacat la nivel global, atât offshore cât și onshore. Deci, ce putem face noi pe termen scurt, ca Uniunea Europeană, uh, ca societate globală? Am putea oare organiza un summit global pentru a uh, pune capăt secretului bancar? Uh, cred că e un subiect la fel de important ca și schimbarea climatică. În această vară, Parlamentul a adoptat un raport unde solicitam Uh, punerea în aplicare a unui registru internațional cu um, proprietatea efectivă. Credeți că este fezabil? Credeți că uh, putem avea un astfel de registru, cum spuneați și dumneavoastră, care să poată fi făcut public? Și în al treilea rând, vorbeați de sancțiuni și consecință pentru cei care permit evaziunea fiscală și toate celelalte acțiuni. Uh, firme eh, de avocatură, eh, administratori și așa mai departe. Ce ne sugerați? Ce putem face pe această temă? Eh, putem ridica licențe de funcționare? Bună oară! Ce alte măsuri putem lua? Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, spune președinte, Domnule profesor Stiglitz. Eu cred că ideea unui summit global este una foarte bună. Și ce spuneți dumneavoastră? E adevărat, e realmente o problemă globală foarte, foarte serioasă. Așa cum și profesorul Zucman a arătat, uh, fragmentarea proprietății globale a scăpat uh, impozitării și raportării și ar mai trebui să subliniez că problema la nivel de fiscalitate uh, e, lucrurile stau mult mai rău în Europa decât în Statele Unite. De ce? Pentru că în Statele Unite impozitarea se bazează pe cetățenie. Deci fiecare cetățean american trebuie să-și raporteze venitul indiferent de unde acesta provine, chiar dacă asta se întâmplă în insulele Cayman. Deci a, a merge în Cayman Islands, în principiu, nu îl protejează pe cetățeanul american de raportarea venitului său. Dacă își deschide o firmă fantomă, poate să evite uh, raportarea, impozitarea, doar dacă proprietatea efectivă americană este minoritară și dacă proprietatea majoritară revine uh, Europei, atunci uh, și partea americană cade sub incidența secretului macar. Dar majoritatea țărilor europene, impozitarea se bazează nu pe cetățenie, ci pe rezidență, unde își uh, dobândesc cetățenii venitul. Prin urmare, utilizarea unor centre offshore în astfel de cazuri este uh, mai problematică pentru Europa și de aceea este uh, mult mai important pentru Europa decât pentru Statele Unite să uh, atace problema. Un summit global ar putea atrage atenția asupra problemei, arătând că e nevoie de măsuri la nivel internațional, la nivel global și mai util pentru un alt motiv. Am uh, vorbit, am discutat și cu alte paradisuri fiscale și la un moment dat mi s-a spus nu ne place ce facem? Am vrea să fim mai buni? Dar ce se întâmplă dacă suntem mai buni, mai corecți și atunci banii pleacă altundeva? Deci, din punctul lor de vedere, eh, ne spun vor, că vor fi mai buni dacă și tot, tot restul lumii va fi mai bună. dacă e la un summit să uh, se definească niște norme globale, aceste paradisuri fiscale nu vor mai avea această scuză, pentru că normele ar fi la nivel global și cei care le-ar submina ar putea fi urmăriți. Deci, iată, un summit global unde se enunță niște principii uh, internaționale ar fi extrem de util. La a doua întrebare, uh, Eu cred că nu există niciun motiv pentru ca fiecare țară să nu dezvăluie proprietarul efectiv al uh, tuturor firmelor înregistrate în țara respectivă. Și asta ar fi una din normele care ar trebui e, uh, implementate. În Panama există sute de mii de firme înregistrate. Vrem să știm cine e proprietarul efectiv al fiecăruia dintre ele, ce fac aceste firme, de ce există, realizează venit, iar dacă nu, de ce. Și partea agendei noastre e de a spori obligațiile de înregistrare și de raportare, așa cât firmele să trebuiască să plătească anual o taxă. așa încât foarte rapid să putem curăța această rețea infinită de uh, corporații fantome, corporații moarte uh, și să aflăm până la urmă exact ce se întâmplă în fiecare firmă. E un lucru fezabil, după părerea mea. Ideea mai generală că există um, acțiuni și proprietăți în întreaga lume, e bine, atunci fiecare țară ar trebui să întocmească un registru al uh, proprietății uh, efective a tuturor uh, acțiunilor. Și, în fine, cea de-a treia întrebare, uh, sancțiunile. E bine, eu cred că unul din lucrurile pe care îl propunem sunt tocmai sancțiuni foarte drastice împotriva țărilor și a firmelor care nu respectă ceea ce noi am descris. Inclusiv în cazul companiilor, pierderea uh, autorizării de funcționare a licenței și iar în cazul țărilor, acele țări care nu respectă normele de transparență ar trebui pur și simplu eliminate din schemă ă, să se interzică ă, derularea de afaceri cu astfel de țară prin intermediul băncilor ă, europene. Mulțumim foarte mult. Urmitor, următorul vorbitor, Peter Iacek. Domnul coraportor, vă rog. Mulțumesc, domnule profesor, că sunteți alături de noi și pentru uh, informațiile pe care le-ați transcris. Ați spus că e nevoie de punere în aplicare la nivel internațional și se pare că Marea Britanie ne părăsește în timp ce Donald Trump tocmai vine la putere. Iar la City, în Londra, precum și în insulele Virgine Britanice, uh, Uh, se întâmplă diverse lucruri. Când am uh, citit propunerea uh, președintelui ales în America și sloganul Make America Great Again, am înțeles că se va permite tocmai evaziunea fiscală. ba mai mult, ar primi o reducere de 10% uh, la uh, impozitare. Cum uh, pot aceste schimbări politice să afecteze uh, munca noastră și combaterea evaziunii fiscale, a fraudei fiscale și așa mai departe? Mulțumim, profesorule că are cuvântul pentru răspuns. În linii mari, eu cred că evitarea sau evaziunea fiscală uh, nesigure, Londra, insulele uh, Virgine, ca și în uh, Statele Unite, e bine, există jurisdicții care într-adevăr nu respectă normele cele bune, ca să spunem așa. Iar Uniunea Europeană în ansamblu ei trebuie să ia măsuri ferme odată la ea acasă și apoi la nivel internațional. Eu nu cred că trebuie să existe vreo discriminare, vreo diferență între Panama și Statele Unite. Chiar dacă în termeni politici pare dificil, până la urmă, dacă și în Statele Unite există paradisuri fiscale, măsurile trebuie să fie la fel de drastice și pentru ele. Cum vă spuneam, trezoreria americană a luat niște măsuri arătând că se merge în direcția cea bună. Asta arată în ce fel presiunea publică poate să uh, facă lucrurile să se miște. Acum, în ce privește impozitele americane care ajung uh, în offshore-uri, codul nostru fiscal ar fi trebuit, cred, corectat în punctul în care spune că firmele americani, americane care fac bani în străinătate nu sunt impozitate pe profitul lor până când se repatriază în Statele Unite. În acest fel am stimulat să nu investească în Statele Unite și uh, acest uh, text a fost foarte prost pentru că practic uh, distrugea locuri de muncă. Uh, și arată, de fapt, care este influența corporațiilor internaționale. și în ce fel au putut insera o astfel de prevedere în codul fiscal al Statelor Unite, chiar dacă aducea prejudicii majore statului. Uh, O propunere similară ca cea de acum a fost încercată sub președinția Bush și uh, lucrurile uh, s-au soldat cu un eșec. Încă nu am obținut efectele benefice ale noii măsuri despre care vorbeam. Următorul vorbitor pentru grupul PP, domnul Darius Rosati. Profesor Stiglitz, thanks. Mulțumesc, domnule președinte, domnule Profesor Stiglitz, mulțumim pentru că sunteți astăzi aici. Eu mă întreb ce putem noi face aici, în Europa, pentru a reduce aceste încurajări uh, astfel încât companiile europene merg în paradisuri fiscale și își înființează acolo sucursale. Și că există motive diferite. Ce am putea noi face pentru a îmbunătăți sistemele noastre fiscale regulamentele ca să reducem aceste încurajări și deci să reducem acest uh, factor care atrage firmele să meargă într-acolo. Și o a doua întrebare, ce poate face comunitatea internațională pentru a pune presiune asupra jurisdicțiilor necooperante, pentru a le obliga să respecte legislația internațională în domeniul fiscal. Fără să simtă că această presiune le-ar uh, viola drepturile de state suverane. Mulțumesc, domn profesor Știgleț. Suveranitatea trebuie să fie totuși una responsabilă. Când un stat suveran dăunează altor state prin acțiunile sale, deși suverane, nu ar trebui să îi se permită să mai facă acest lucru. De ce spunem că dacă un stat suveran poluează atmosfera și creează încălzire globală, ar trebui luate măsuri pentru că dăunează altor țări la fel cu aceste state cu secretul lor care dăunează altor state. Așadar, să-i spui unui alt stat, nu poți continua cu astfel de măsuri care ne dăunează, e doar parte a unei cetățenii globale responsabile. Deci nu mi se pare deloc dificil să spunem unei țări nu poți face asta nu poți continua cu armele nucleare și o serie de cerințe de bază care țin de o cetățenie globală responsabilă. Există o serie întreagă de lucruri pe care le putem face pentru a pune presiune asupra acestor state non cooperante mă gândesc la una care ar putea fi considerată extremă, dar va trebui să luăm o măsură până la urmă. Și anume, dacă nu cooperați cu normele globale, nu mai dăm dreptul companiilor noastre să vă aibă ca interlocutor. Adică băncile noastre nu mai pot avea băncile dumneavoastră de corespondent. Aveți o boală contagioasă, acest secret. Și nu vrem ca această boală să ajungă la noi și de aceea nu vom permite băncilor noastre să mai interacționeze cu dumneavoastră. Deci e un privilegiu, nu un drept. Pentru că companiile noastre să interacționeze cu dumneavoastră și dacă nu respectați aceste norme, nu vă mai permite colaborarea. Sunt niște lucruri de bază trebuie să ne punem întrebarea ce aduc aceste centre offshore ca centre bancare sau centre financiare. Unul dintre candidații noștri la președinție de acum patru ani a arătat deschis că își ținea banii în insulele Cayman. Și mulți americani s-au întrebat da, New York nu e un centru bancar bun. E ceva ce știu ei în insulele Cayman despre gestionarea uh, banilor ce nu știm noi la New York. Și dacă nu știm asta, n-am putea învăța. Sigur că răspunsul a fost că nu că banilor le merge mai bine la soare în insule Cayman, Poate că le merge mai bine la lipsa soarelui, dar nu trebuie să permitem așa ceva. Ideea de a permite acest arbitraj uh, global mi se pare o idee chestionabilă. Mulțumesc. Continuăm cu Sergio Coferati în partea SND. Mulțumesc, domnule președinte, domnule profesor. Știți uh, cu siguranță că Uniunea Europeană lucrează la crearea unei liste de țări necooperante când vine vorba de probleme fiscale. Ați atras și dumneavoastră atenția asupra acestor încercări și ați arătat cât de importante sunt. Ați spus-o și în răspunsurile trimise în scris. Și ați vorbit și de preferințele fiscale și regiunile fără impozite. Cred că trebuie să fim uh, atenți în special asupra acestor mecanisme. Credeți că dacă ar exista un impozit zero, ar putea fi un răspuns? Mă gândesc că atunci am putea construi niște instrumente de apărare. O, listă, o astfel de listă neagră este importantă. Însă, dați-mi voie să subliniez un lucru, și anume, aceste zone uh, tax-free pe care le au unele state membre sunt problematice pentru că dau posibilitatea de a spăla bani. Când uh, participă în astfel de activități, te prefaci că faci de fapt ceva, că produci ceva, da, poate face un pic din activitatea respectivă, dar de fapt ce face este spălare de bani. Și marele avantaj al acestor zone tax-free este că profiturile nu sunt uh, impozate. Și de ce există multe standarde pentru astfel de spălare de bani. Uh, jocurile de noroc sunt o alta. Dar și aceste zone de impozitare zero sau mică sunt uh, un alt astfel de exemplu. Deci astfel de zone trebuie privite cu mare atenție. S-ar putea să fie activități legitime acolo, dar s-ar putea să fie și spălare de bani. Și de aceea spun că standardele celor care operează în acele zone ar trebui să fie standarde foarte înalte. Nu oricine ar trebui să aibă dreptul dacă cineva operează în acele zone, cineva care are un istoric în activități dubioase, n-ar trebui să li se permită. Iar dacă guvernul le permite, atunci e o condiție bună să fie trecut pe lista neagră. Dacă ești un caracter să spunem, nu poți uh, primi o licență pentru a funcționa ca o bancă. Nu dorim ca cei cu un uh, trecut dubios să poată deschide o bancă. Este clar că se vor desfășura o serie de activități uh, dubioase acolo și același standard ar trebui aplicat celor care operează în astfel de zone tax-free. Mulțumesc. Următorul vorbitor, domnul Luche, din partea ECR. Domnule profesor, dacă am înțeles, ceea ce ne recomandați este să sporim transparența, nu? La asta lucrăm aici, de fapt. Încercăm să ne schimbăm uh, aranjamentele juridice astfel încât transparența să crească. Dumneavoastră sunteți economist și aș dori să vă întreb despre două lucruri diferite substituirea și încurajarea și descurajarea, așa cum funcționează acest sistem, din câte înțeleg. E un întreg lanț de oameni implicați în aceste activități. Există acel beneficial owner, cei cu putere de decizie, de semnătură, cei care lucrează pentru Mossack Fonseca și celelalte trei companii din, uh, de avocatură din Panama și din alte locuri. Și apoi sunt cei care uh, gestionează de fapt în mod concret uh, companiile offshore. Și întrebarea mea, dacă sporim transparența și rupem acest lanț undeva, ce părere aveți de posibilități de substituire pentru acel beneficial owner? Cum ar trebui să-și găsească mecanisme noi pentru a-și ascunde răspunderea fiscală, înlocuind state din UE cu alte state sau ce ar putea face? Și a doua întrebare, ce părere aveți despre diminuarea încurajărilor spre evaziune și uh, evitarea impozitării? Sau să încurajăm oamenii să ne anunțe aceste lucruri? Cine aduce ceva în, intenț- în atenția autorităților ar primi o parte a verii respective, să zicem. Aveți uh, sugestii în acest sens? Mulțumesc, vă rog. Aveți dreptate. Este un mare lanț uh, de furnizori în această producție de, de secrete <clears throat> și dificultatea este că noi încercăm să atacăm partea de sistem bancar și progresăm acolo, dar am constatat că nu e suficient. Și acum încercăm să atacăm uh, partea cabinetelor de avocatură și în alte uh, puncte la beneficiari, proprietari și în alte aspecte. Până la urmă sperăm să reușim să fim suficiente uh, eficienți. Din păcate, există și temerea că vor găsi mereu o altă cale. De aceea spun că trebuie să fie un atac global și, și coerent. Nu sunt sigur că dacă atacăm global vom uh, reuși și nu cred că vom avea transparența perfectă. Însă cred că cele mai triste efecte constatate cu documentele Panama, acestea ar putea fi eliminate. Sunt optimist. Iar dacă nu reușim, dacă avem uh, investigație pe care le facem, vom descoperi noile forme pe care le căpăta și, vor căpăta și cred că va fi tot mai dificil să păstrez secret așa ceva. Ei vor încerca, dar eu cred că e, e până la urmă o luptă pe care o putem uh, câștiga. Și al doilea punct, sunt de acord că Trebuie să existe încurajări pentru uh, acești whistleblowers, pentru cei din interior. Vorbeam în raport de îngrijorarea că în unele țări, din contră, lucrurile stau exact invers. Persoana care face publice astfel de informații poate ajunge la închisoare. Și o țară care are un astfel de cadru juridic ar trebui să treacă pe lista neagră o astfel de cadru legal care face transparența mai dificilă, ar trebui să te pună automat pe lista țărilor uh, blocate, pe lista neagră. <clears throat> și astfel de descurajări pot fi, pot fi tratate. Astea sunt situații în care putem să ne asigurăm că țările respective renunță la ele. Mulțumim! Doamna Maite Rois din partea ALDE. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc și dumneavoastră, domnule profesor Stiglitz. Cred că Parlamentul nostru are această oportunitate istorică de a se ridica la nivelul acestor provocări. Sunt o serie de probleme aici. Dacă dorim să fim eficienți în evitarea impozitării, trebuie să avem criterii mai clare despre cum să lucrăm. Avem o nevoie de o listă de paradisuri fiscale. Știu că se vorbește despre asta. Comisia a făcut o propunere pentru o listă europeană și unul din indicatori era să existe, uh, sunt țările cu impozit zero pentru corporații și țările UE au respins această listă. Dumneavoastră considerați că ar putea fi o propunere eficientă dacă statele ar uh, merge pe această propunere și după părerea dumneavoastră, care credeți că ar trebui să fie alte criterii esențiale dacă tot creăm o astfel de listă? Ne puteți da una, două idei dincolo de ceea ce am spus? Știm că Luxemburg și Germania au poziții ridicate în alte pe um, acel index care vorbește de posibilitatea de evita impozitarea. Uh, aveți informații în acest sens? Iar noi, în Spania, vorbim nu de paradisuri fiscale, ci de Alibaba și cei 40 de hoți. I, as I, uh... Așa cum am spus și mai devreme, e vorba de mai multe lucruri. Impozit zero pentru corporații ar trebui criticat și pe problema competitivității fiscale. Iar celălalt uh, raport care a fost publicat de Comisia Internațională pentru Reforma Impozitării Internaționale, unde Jose Antonio conduce lucrările, s-au concentrat tocmai pe competitivitate fiscală. Iar zero, asta primim dacă permitem o astfel de competiție. Pericolele sunt uh, evidente. Dacă toată lumea merge pe, sau încearcă să ajungă pe rata zero, greul îl vor duce alții. Alții vor trebui să suporte acele costuri. Asta nu va fi nici echitabil, nici uh, eficient. Iar rolul impozitului zero în um, astfel de sisteme secrete și de spălare de bani, abia am uh, explicat că joacă un rol important. Însă nu toate țările care au impozite scăzute sunt angajate în astfel de activități uh, dubioase. Dar când ajungem la o impozitare valoare zero, chiar trebuie să ne întrebăm ce se întâmplă. Pentru că, prin definiție, statul nu câștigă nimic dintr-o rată zero. S-ar putea ca pe locuri să fie vorba de crearea de locuri de muncă, dar în multe alte cazuri, cazul Apple în Irlanda, au fost create, de fapt, foarte puține locuri de muncă create. Și atunci trebuie să ne întrebăm ce se întâmplă acolo de fapt. Ce, poate, ce se poate face în Europa ar fi să ca toate aceste acorduri să fie făcute publice între companii și statele respective. De ce Apple să fie tratat preferențial sau diferit de orice altă firmă? și numai din cauza Congresului American sau datorită Congresului American, UE a constatat că Apple avea aceste acorduri speciale. Asta e una din problemele uh, principiului uh, secret. Dacă lucrurile sunt secrete, nu se află. Și numai datorită Congresului, dumneavoastră ați aflat ce se întâmpla în acest sens în Irlanda. Și asta nu e un lucru tolerabil. Uh. Toate aceste acorduri ar trebui să fie publice, astfel încât să putem analiza ce se întâmplă și să vedem dacă există astfel de tratamente preferențiale pentru Apple sau altcineva. Iar dacă toate aceste lucruri ar fi fost publice, fiecare altă companie ar fi cerut un tratament identic, zero impozitare și atunci veniturile UE ar fi fost zero de la companii americane și cred că asta n-ar fi fost prea bine și s-ar fi luat măsuri la nivel european. Iată, deci, un exemplu unde sec secretomania aceasta a avut uh, un efect politic și e trist că unul din statele membre a, profitat de celelalte state. Mulțumesc! Fabio Di Masi din partea Guen. Welcome, Mr. Stiglitz. Bine ați venit, domnule Stiglitz. Ați vorbit despre Irlanda. Irlanda a raportat uh, recent o rată de creștere de 26% tocmai datorită evaziunii fiscale. Problema este că cetățenii de rând nu au uh, simțit această creștere. Ne-ați putea spune mai multe despre uh, ce considerați dumneavoastră că ar trebui să se facă pe planul justiției fiscale ca Europa să poată depăși problemele create de lipsa de investiții și de austeritate, ca să se creeze bunăstare pentru cetățenii noștri și creștere economică. În al doilea rând, ați vorbit despre lista neagră. La comisia anterioară din Washington ați uh, discutat cu Departamentul de Justiție și s-a spus că nu se poate face nimic despre Delaware și alte state americane paradisuri fiscale din cauza legilor privind secretul bancar. Credeți că ar fi util să-l convingem pe domnul Trump să facă ceva? ca să trecem și Delaware pe lista neagră? Ce părere aveți că se poate face? Ca să vă răspund la a doua întrebare, cred că ar fi foarte util dacă s-ar impune sancțiuni împotriva Delaware și a oricăror alte state americane care nu respectă regulile. Dacă după o anchetă se uh, dovedește că nu le respectă. Uh, Așadar, cred că putem spune că suntem dispuși doar să uh, lucrăm cu jurisdicții care respectă anumite standarde. Aceste jurisdicții nu le respectă și deci întreprinderile europene nu pot să facă afaceri cu bănci uh, înregistrate într-un stat american care nu respectă acele standarde. Cred că cu siguranță Uh, am câștigat vizibilitate și s-ar putea crea o reacție în lanț. Ce ați auzit dumneavoastră de la unii membri ai trezoreriei americane e un fel de scuză mai degrabă, un pretext. Și în parte acest răspuns e o reacție la uh, indignarea publică din America S-a văzut uh, foarte mult ce s-a întâmplat cu prețul de achiziție al apartamentelor din New York City, peste un milion de dolari, cumpărate de tot felul de trusturi și fundații uh, ai căror proprietari nu erau cunoscuți. Era clar vorba de cel puțin spălare de bani în domeniul imobiliar în New York City. Iar guvernul american a reacționat spunând că trebuie să uh, se facă publică proprietatea efectivă, mai întâi în New York City și apoi și în Washington DC și cred că acum se va extinde această măsură. Guvernul american are la dispoziție un set larg de instrumente pe care le-ar putea utiliza dacă ar dori. Deci amenințarea sancțiunilor ar putea să ducă la măsuri mai puternice și ar fi foarte util. Subiectul mai larg pe care l-ați menționat, ați vorbit de creșterea irlandeză de 26%. Cred că știe toată lumea că nu e o cifră reală. Statele nu au creșteri de 26%. Și acest lucru nu face decât să dovedească cât de fals este tot ce se întâmplă o creștere de 26% a venitului raportat, a ă, PIB-ului raportat. Dar cetățenii din Irlanda nu s-au îmbogățit brusc cu 26%. Sunt convins că dacă s-ar fi făcut un sondaj și ați fi întrebat cetățenii de rând dacă le-a crescut venitul cu un sfert în ultimul an, ar fi fost greu să găsiți măcar o persoană căreia să-i se fi întâmplat așa ceva ceea ce demonstrează amploarea activităților evazioniste, în care ce se raportează nu are nicio legătură cu activitatea economică reală. Dar ideea generală menționată de dumneavoastră este că atunci când nu există venituri fiscale reale, din cauza tuturor acestor mânării, costurile suportate sunt enorme. Pentru că nu se pot face investiții în infrastructură, în educație, în tehnologie, care sunt necesare pentru o creștere reală, nu pentru creșterea de carton raportată de Irlanda. O creștere reală care să crească nivelul de trai al cetățenilor. Deci, fără măsuri fiscale, fără venituri fiscale, nu se pot face investiții în viitor. Deci, practic, ce e în joc e perspectiva de viitor a Europei și a lumii întregi. Mulțumesc! Urmează acum de la Vers Pascal Durand. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule profesor Stiglitz. Sunteți un economist de renume, foarte cunoscut drept consultant și nu numai. Ați fost un membru de vază al administrației Clinton. Ce mi-ar fi plăcut să mai pot vorbi de administrația Clinton încă patru ani, dar alegătorii au uh, optat pentru altceva. Însă, din toate aceste motive, mărturia dumneavoastră este cu atât mai importantă pentru că v-ați aflat în tabăra decidenților. De aceea vreau să vă pun o întrebare personală. În primul rând, ați spus că e nevoie de sancțiuni și că trebuie ca cei care nu respectă regulile să fie sancționați. Vreau să-mi dați avizul dumneavoastră și vorbesc ca avocat în legătură cu soft law și cu autoreglementarea, pentru că firmele de avocatură, firmele de audit au reguli. Ce reguli uh, ați dori să aplicați? Ce tip de obligații și constrângeri ați dori să se aplice? Pentru că standarde există deja. Uh, în al doilea rând, v-ați aflat aproape de decidenți. Care sunt, după părerea dumneavoastră, principalele obstacole din cauza cărora evaziunea fiscală și celelalte practici care există de ani de zile să nu fie demontate de decidenți prin politici publice care să le elimine? Mulțumesc, domnule profesor Stiglitz. Da, cred că în multe domenii soft law, legislația neobligatorie, poate fi un uh, instrument important. Și eu am susținut ideea de a avea o abordare soft față de datoria suverană și restructurare, pentru că va fi foarte dificil să se obțină un cadru juridic obligatoriu. Vorbim de un domeniu în care există foarte mult soft law, foarte multă presiune și uh, sectorul a fost rezilient în sens negativ, a dovedit că e capabil să reziste, indiferent de cât de mult s-a vorbit despre deschidere și transparență. Paradisurile fiscale sunt imune la presiunea obișnuită a uh, legislației soft, de aceea trebuie să sporim presiunea. Aveți perfectă dreptate în uh, legătură cu multe din subiectele pe care le discutăm. Există standarde, există legi pe care firmele de avocatură ar trebui să le aplice, în baza cărora ar putea să fie deja sancțiuni. Nu trebuie să facem nimic decât să aplicăm standardele existente, nu? de exemplu, uh, complicitatea în prostituția infantilă, care a reieșit în urma Panama Papers pentru unii actori. Este ilegal să fii complice la așa ceva și uh, o persoană sau o entitate ar trebui sancționată pe acest motiv. Așadar, Într-o oarecare măsură, noi nu spunem decât că ar trebui să aplicăm standardele existente, însă e clar că nu le aplicăm acum. Și ce spun de fapt este că trebuie să privim aceste paradisuri fiscale înțelegând că am fost prea slabi, chiar și în abordarea uh, pe baza legislației obligatorii în uh, abordarea acestor firme de avocatură am fost prea slabi și în orice caz prea slabi uh, pe partea de soft law. E clar că e nevoie de o punere în aplicare mai puternică și probabil de standarde mai dure, pentru că întotdeauna acești actori vor încerca să mai uh, tragă puțin ce se poate face. Și trebuie să înțelegem să aplică, că avem nevoie de standarde care să facă imposibil încălcarea anumitor limite. Ați întrebat care sunt obstacolele pentru a rezolva anumite probleme. Eu aș identifica două obstacole. În primul rând, inerția și, în al doilea rând, grupurile de lobby. O să vă dau un exemplu din fiecare categorie. Când uh, lucram în administrația Clinton, am uh, abordat problema sistemului prețurilor de transfer, spunând că este un sistem de impozitare internațională pentru firme, firme multinaționale care nu putea funcționa. Și re reacția celor de la trezoreria americană a fost am muncit foarte mult să creăm acest sistem de prețuri de transfer în anii 20 și nu vrem să-l reformăm. Deci, după 70 de ani, încă erau obosiți de la discuția din anii 20. Asta aș numi eu inerție. Pur și simplu aveau ceva mai bun de făcut în viață și nu li se părea important. Mie mi s-a părut foarte important dar nu am reușit să-i uh, împing să facă progrese pe acest dosar. Și acum ne dăm seama de cât de gravă e pro problema. După 25 de ani, problema s-a înrăutățit și un sistem care n-avea cum să funcționeze, nici nu a funcționat. Acum a ajuns în atenția publică și sperăm ca această comisie internațională să pună accentul și mai mult pe acest sistem. Deci, în primul rând, primul motiv e inerția și al doilea motiv e reprezentat de grupurile de lobby. Întotdeauna cineva are de câștigat din uh, acordurile existente și cei care au de câștigat nu vor să-și piardă câștigurile. Ia, Atât de simplu. Ca să vă mai dau un exemplu, într-un uh, domeniu foarte diferit. Am încercat să introduc o măsură de PIB verde pentru a proteja mediul și a împiedica uh, epuizarea resurselor și știam, am fost sigur că e un subiect important atunci când lobby-ul pro-cărbune din Congresul American mi-a spus că dacă mai vorbesc despre asta ne taie toată finanțarea. Era clar că atinsesem un uh, punct dureros. Evident că nu s-a întâmplat nimic, pentru că nu voiau să se acorde atenție degradării mediului provocate de cărbune. Mulți oameni fac mulți bani din evaziunea fiscală în sistemul existent și tocmai de aia trebuie să luăm măsuri. Mulțumesc! Noi la ceas mai avem doar șapte minute și foarte mulți vorbitori. Mai scurt, întrebări și răspunsuri. Urmează domnul Finch de la FTT. Domnule profesor Stiglitz, în raportul dumneavoastră privind depășirea economiei uh, la negru, spuneți că paradisurile fiscale ar trebui să fie decuplate de sistemul economic și financiar actual și uh, dați trei idei în acest sens. Ultima idee este că am putea declara să fie ilegal orice fel de relație de corespondență bancară cu orice instituție uh, dintr-o jurisdicție care nu cooperează. Puteți să ne explicați ce vreți să ziceți? Ați dori să izolați anumite jurisdicții de restul lumii? Credeți că e moral ca oamenii din acele țări să moară de foame pentru că sistemele financiare din acele țări au aceste practici? Eu cred că nu e un motiv uh, să pedepsim oamenii de rând. Și în al doilea rând, L-ați eh, spus, pe, ați spus că domnul Trump este evazionist fiscal. Doriți să comentați, vă rog, și evaziunea fiscală a doamnei Clinton și relația sa cu companii internaționale, inclusiv din Orientul Mijlociu? Mulțumesc. Vă rog. Chestiunea aceasta legată de statele care fac bani pentru că subminează sistemul economic global, mi se pare uh, a fi un subiect despre care am vorbit mai devreme, când am uh, răspuns la întrebarea legată de suveranitate. Există această noțiune de suveranitate responsabilă și uh, impunerea de costuri altora. Statele care încalcă regulile trebuie să plătească costurile și cetățenii trebuie să reacționeze, să discute cu guvernele lor și să le spună nu puteți să impuneți costuri altora și să scăpați nepedepsiți. Nu puteți să poluați, nu puteți uh, să produceți încălzire globală și să scăpați nepedepsiți și nu puteți scăpa nepedepsiți nici uh, dacă continuați aceste practici de spălare de bani și evaziune fiscală um, și legăturile cu fonduri din care se finanțează prostituția infantilă și așa mai departe. Este inacceptabil. Din păcate, când se impun costuri anumitor state, apar și victime inocente. Asta se întâmplă când impui orice sancțiuni. Putem um, impune sancțiuni Rusiei, pentru că a invadat uh, Ucraina și eu cred că asta și e corect să facem. Mulțumesc, Gilles Le Breton de, de la ENF. Domnule Stiglitz, mulțumesc pentru că ați venit să ne luminați aici la Comisia de Anchetă. După părerea dumneavoastră, publicarea Panama Papers arată că s-au comis trei tipuri de infracțiuni financiare. În primul rând, fraude fiscale ale unor particulari sau ale unor întreprinderi. În al doilea rând, spălarea de bani eh, pentru crimă organizată. Și în al treilea rând, disimularea conflictelor de interese ale unor demnitari publici sau un alți funcționari. În legătură cu acest al treilea exemplu, considerați că SUA și Europa au cum să combate eficient corupția și constatați că nu o fac. Deci am să vă pun patru întrebări. În primul rând, credeți că alegerea lui Donald Trump va face SUA să-și crească efortul de transparență? În al doilea rând, credeți că Uniunea Europeană are realmente voința de a combate evaziunea fiscală? Când știm că Comisia de la Bruxelles e prezidată de fostul premier al Luxemburgului, paradis fiscal? În al treilea rând, pe plan tehnic, credeți că euro a facilitat corupția și evaziunea fiscală mai mult decât monedele naționale? 4. Dacă amploarea corupției și a evaziunii fiscale este rodul globalizării ultraliberale, nu credeți că revenirea la un protecționism rezonabil ar putea să uh, fie o soluție? Mulțumesc! Mulțumesc. La a doua întrebare, răspunsul e clar. Mă bucur că ați vorbit de cel de-al treilea aspect, și anume că secretul bancar este util și pentru a ascunde uh, conflictele de interese în statele în curs de dezvoltare și în economiile avansate. Aceasta este una din sursele majore ale problemelor. Și uh, eu m-am interesat de acest subiect uh, pe vremea când eram economist șef la Banca Mondială. Există foarte multă corupție în uh, unul dintre state și se știa că banii sunt ascuși la Londra, dar nu se puteau accesa acei bani. Acesta era rolul Londrei ca paradis al secretului. Și sunt foarte îngrijorat de alegerea președintelui Trump. Mă tem că acordul pe aceste teme va deveni mai slab. Se discută foarte mult despre <laughs> ideea dacă domnul Trump cunoaște măcar uh, termenul conflict de interese. E clar că nu avem cadrul adecvat pentru a trata conflictele de interese. Dar după cum bine ați spus, faptul că Uniunea Europeană este condusă de arhitectul uh, sistemelor de evaziune fiscală, care practic impun costuri altor state, este o problemă. Vestea bună este că oamenii știu atât de bine acest lucru încât a crescut atenția acordată subiectului. Și faptul că oamenii pun astfel de întrebări sugerează că oamenii se gândesc la subiect. Mai sunt multe lucruri despre care nu am reușit încă să vorbesc, care facilitează corupția, lipsa de transparență. Unul dintre aceste subiecte este legat de acțiunile la purtător. Acțiunile la purtător sunt un instrument de lipsă de transparență. Bannota de 500 de euro este un alt instrument al lipsei de transparență, pentru că aceasta reduce Uh, costul uh, banilor numerar. Știu că nu mai avem timp, dar trebuie să vă spun o anecdotă. Când eram în Consiliul uh, Consilierilor Economici, voiam să scap de obligațiunile la purtător americane, pentru că acele erau folosite, după părerea mea, pentru corupție și alte obiective din acela, de aceeași categorie. Iar trezoreria americană mi-a răspuns că dacă ar scăpa de acestea, ar crește rata dobânzii. Trebuie să înțelegeți ce voiau să spună și au dat seama că cererea de obligațiuni americane din partea celor care doreau lipsă de transparență, din partea celor care uh, practicau evaziunea fiscală era suficient de mare încât prețurile erau afectate. Dar, practic, se pierdea la venituri fiscale ce se câștiga pe altă parte. Însă, în niciun caz nu trebuie să ne facem complice ai corupției. Și totuși, trezoreria americană s-a concentrat pe această fâșie foarte îngustă, dorind să reducă rata dobânzii, s-a făcut complice la corupție și evaziune fiscală pentru mine era un, un tip de mentalitate de neînțeles. Eu nu cred că protecționismul e răspunsul, nu cred că protecționismul va ajuta. Ne aflăm într-o lume destul de integrată, oamenii circulă. Protecționismul nu e răspunsul. Răspunsul corect este ca atunci când avem acorduri comerciale să ne asigurăm că acelea includ prevederi de transparență, ca să putem să ducem această luptă. Și trebuie să includem aceste clauze în orice fel de acord comercial. Mulțumesc! Mai avem încă două întrebări din partea grupurilor politice cele mai mari, domnul Niedermayer și Emanuel Morel, Ludec. Mulțumesc mult, domnule președinte, mulțumesc, domnule profesor Stiglitz, pentru prezență. În primul rând, aș dori să mă leg de întrebările, de răspunsurile pe care le-ați dat la întrebările noastre. Ați vorbit despre această rețea din Panama și nu numai și mi se pare că punctul slab al rețelei sunt uh, firmele de avocatură pentru că contabilii și auditorii trebuie să respecte anumite standarde, dar avocații nu. Am înțeles bine? În al doilea rând, comisia aceasta se concentrează și asupra um, evitării plății impozitelor, nu doar asupra evaziunii fiscale. Și uh, din perspectiva economiei americane, ce părere aveți despre uh, sistemul foarte complicat al codurilor fiscale? Credeți că acesta permite evitarea plății impozitelor? Și cum credeți că s-ar putea clarifica și simplifica codurile fiscale? Profesor Stiglitz. Cred că tocmai una din cele două mari slăbiciuni sunt firmele de avocatură dar și rețeaua de firme, fundații, asociații, trusturi, cu tot secretul care le înconjoară. Ce trebuie noi să facem e să identificăm proprietatea efectivă. Iată uh, două mari slăbiciuni ale cadrului actual de transparență. Sunt de acord uh, evitarea fiscală este o problemă majoră în sine. Simplificarea ar trebui să fie una dintre abordări în uh, cazul acestei probleme specifice, dar întotdeauna trebuie să încercăm să găsim uh, un echilibru. Putem simplifica codul fiscal, Bună dacă uh, ai uh, <laughs> atât de impozitare de uh, zero, atunci nu se existe uh, evitare sau evaziune fiscală. Dar asta nu rezolvă problema venitului la buget, nu așa? Firmele uh, dau dovadă de multă inocență, naivitate. Uh, ei vor găsi modalitatea de a adăuga complexitatea unui sistem, o complexitate la care noi nu ne-am fi gândit, pentru că sunt o grămadă de avocați specializați în fiscalitate și foarte mult din complexitatea zonei fiscale e, tocmai, vine tocmai din intenția creativă de a evita n-aș plăti impozitele. Sigur, noi dorim să creăm mai multă simplificare, dar ar trebui să restartăm sistemul. Pentru că de fiecare dată cineva va încerca să eludeze legea și uh, ori de câte ori uh, blocăm un mecanism, apare altul. Poate că la un moment dat ne vom dori să mergem la nivelul zero ce se întâmplă aici? Haideți să rescriem complet regulile și să relansăm complet procesul. Mulțumim foarte mult, uh, spune președintele. Emanuel Morel este ultimul uh, vorbitor pe lista mea. Uh, sunt orele 12 și 36 de minute. Nu va fi posibil să vă acord și procedura chiar și de aia. Mulțumesc. Foarte pe scurt, domnule Stiglitz, ați evocat acordurile comerciale și ne-am dat seama studii în relațiile noastre cu Panama, în special, dar nu numai, că spălarea de bani și frauda fiscală trec tot mai puțin prin sectorul financiar și tot mai mult prin tranzacțiile comerciale. Ce credeți dumneavoastră de ideea unei condiționalități fiscale, adică într-un acord comercial, dacă un partener nu respectă un uh, registru de proprietate efectivă sau raportarea de la țară la țară, atunci pierdeți beneficiul acordului comercial. Vi se pare credibil o uh, astfel de idee? În al doilea rând, am citit multe din textele dumneavoastră despre moneda euro și v-aș întreba, nu credeți că în cadrul unei uniuni monetare, e nevoie de niște uh, uh, măsuri de siguranță uh, la nivel fiscal. Bună oară, o rată minimă de impozitare la nivelul firmelor din zona euro? Nu putem oare în acest fel să limităm măcar evaziunea fiscală? Nu e posibil să discutăm astăzi situația zonei euro, spune președintele. Uh, îi dau cuvântul domnului Stiglitz pentru răspuns sunt de acord cu ambele sugestii pe care le faceți. În acordurile comerciale am putea introduce o astfel de condiție potrivit căreia uh, niște condiții minime uh, de transparență, de proprietate efectivă să fie obligatorii. În acest fel, principiul transparenței ar fi uh, foarte mult consolidat. Apoi, cred că se leagă și de acest uh, raport felul în care se poate uh, aborda concurența internațională și a plafona competiția fiscală, concurența fiscală, se poate face tocmai printr-o rată comună de impozitare a firmelor. Și descriem în acest raport în detaliu cum se poate face acest lucru, iar la nivel global doar Statele Unite împreună cu uh, Uniunea Europeană sau uh, chiar și mai Uniunea Europeană, dacă cade de acord asupra unei uh, taxe unice de impozitare a firmelor, ar însemna că se stabilește punctul de plecare și s-ar elimina extremele concurenței fiscale între state și, de asemenea, evitarea fiscală uh, de care ne lovim astăzi. Mulțumim foarte mult, domnule profesor Stiglitz. Eu cred că experiența dumneavoastră și uh, exemplele vor fi foarte stimulatoare pentru munca noastră în această comisie. Vă mulțumim foarte, foarte mult. Am avut o dezbatere excelentă. Ich möchte den Dolmetschern danken, dass sie Doresc să mulțumesc uh, interpreților pentru că au rămas 10 minute în plus cu noi și închei ședința aici. Mulțumesc!